Si vous vouliez bien gagner vos places, s'il vous plaît. Așa că vă rog frumos, luați loc. Îmi dați impresia că ca să putem să avem impresia că am reluat într-adevăr lucrările împreună. Bun, în avizul pe care vi-l propun, indic faptul că și Comisia de Bugete invită Comisia pentru Afaceri Externe și pentru Afaceri Constituționale competente pe fond să integreze propunerea noastră de rezoluție în propunerea lor de rezoluție și să preia sugestiile următoare. Mai întâi, o constatare. Având în vedere circumstanțele pe această planetă, având în vedere evoluțiile politice, ei bine, am putea să credem că la un moment dat vor exista niște modificări profunde uh, referitor la NATO, dorința americană de a interveni în mod diferit față de cum au făcut SUA până în prezent. Deci, urgența este să constituim adevărat o Uniune Europeană a apărării. Și punerea în comun a resurselor noastre și financiare și altele ar reprezenta un atu. Și dacă am avea mecanisme de împărtășire și de punere în comun a cheltuielilor uh, aferente ar fi ceva bun. Uh, vreau să vă amintesc că, de fapt, costul lipsei de Europa în materie de ocupare reprezintă cel, în materie de apărare reprezintă cel puțin 26 de miliarde pe an uh, probleme de ocupare, subcapacități, constrângeri, uh, piețe public, achiziții publice și convingerea noastră este că utilizarea fondurilor europene prin intermediul bugetului său ar reprezenta un mesaj puternic de coeziune și de solidaritate și ne-ar permite să avem un control uh, consolidat și mai transparent în ceea ce privește finanțarea și pe termen scurt. Etapele următoare sunt absolut necesare. O revizuire și o extindere a mecanismului Atena de repartizare a sarcinilor, în așa fel încât să avem o finanțare colectivă mai extinsă a misiunilor Uniunii Europene și, de asemenea, o cooperare structurată permanentă, PESCO, care trebuie să fie revizuită, articolul 41, articolul 3 din tratatele Uniunii Europene. Și o dezghețare a bugetului pentru Agenția Europeană pentru Apărare și, de asemenea, o lansare a acțiunilor pregătitoare de cercetare în materie de securitate și apărare comune. Aceste acțiuni pregătitoare reprezintă un prim pas dispunem de 80 de milioane și acum o săptămână s-a votat deja alocarea unei prime tranșe de 27 de milioane și să sperăm că statele membre vor reuși repede și bine să găsească o soluție pentru a putea repartiza aceste fonduri. Acum, pe termen mai lung, Uniunea Europeană se pare că va trebui să se gândească la un buget comun care să financeze forțele militare integrate cu o structură de comandament, cu echipamente și cu programe proprii ale Uniunii Europene în materie de cercetare, în materie de politică de securitate și apărare comune. Și așteptăm cu mare interes o prezentare de propunere din partea Fondului European pentru Apărare, o, din partea Comisiei, și dorim să subliniem că acesta ar trebui să fie finanțat cu noi uh, credite, cu noi alocări de fonduri suplimentare și salut prezența domnului Donja, care am să-i dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru acest aviz, pentru că, da, ați amintit bine liniile uh, directoare ale acestui text. Ne putem bucura uh, din păcate, sub presiunea evenimentelor internaționale, ne putem bucura totuși de faptul că, în sfârșit, instanțele europene încep să se gândească în mod mai serios la răspunderile ce ne revin în calitate de europeni pentru a ne asigura si uh, singur propria noastră securitate și să nu fim mereu dependenți de alții. Și poate asta ne va permite să reintroducem în aviz și ideea de autonomie strategică, care face parte din limbajul uh, curent, chiar și la nivel de Consiliu și e ceva care figura de multă vreme în uh, parla- textele Parlamentului European și văd că a fost preluat și în textele Comisiei și ale uh, Consiliului European, deci trebuie să insistăm asupra acestei sintagme. Și față de cele spuse de dumneavoastră, eu cred că este foarte important să punem accentul pe faptul că noi, avem instrumentele necesare la dispoziția noastră prin tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona, prin câteva prevederi, mai ales bugetare pe care dumneavoastră le-ați uh, menționat, acțiunile pregătitoare, îmbogățește instrumentele instituționale, constituționale și aș spune chiar și operative de care dispunem. Acestea există în tratat, dar nu au fost niciodată aplicate. Și deci, prin textele pe care le adoptăm în Parlamentul European de ani de zile cerem strictă aplicare a tratatului de la Lisabona. Și dacă facem asta o să progresăm deja destul. Acum, am o mică rezervă față de textul propus. Am îndoieli în ceea ce privește costul lipsei de Europa. Am citit cu atenție raportul care servește drept bază pentru această evaluare și nu sunt convins de rigoarea intelectuală și bugetară a unor astfel de costuri de lipsă de Europa, pentru că nu putem calcula asta într-un domeniu în care n-a existat niciodată nimic la nivel european. Sunt niște proiecții care țin seama de anumite specificități. Uh, gândiți-vă că principalul cost al lipsei de Europa este că în momentul în care două treimi din țările europene aleg să cumpere echipamente americane, au de ales între echipamente americane și europene, aleg echipamente americane, însă asta nu se poate cuantifica. Dacă ne uităm la o decizie a unui stat membru recent care va pune sub semnul întrebării Airbus uh, elicoptere. Eu cred că noțiunea aceasta de costuri, de lipsa Europei în uh, materie de apărare este foarte greu de cuantificat și de calificat nu e neapărat argumentul pe care l-aș înainta în prima instanță, însă în orice caz e clar că trebuie să facem propuneri și trebuie într-adevăr să venim cu um, o punere în comun a echipamentelor, a capacităților de cercetare și așa mai departe. Și un al doilea aspect la care vreau să mă refer, tot o rezervă, îndoială, se referă la o expresie, forța militară integrată europeană. Eu cred că În momentul în care discutăm de unități operative și chiar unități de tactice de luptă, nu cred că suntem în măsură astăzi în Europa, având în vedere sistemele noastre de luare de decizii, să avem astfel de forțe militare integrate. Când vorbiți de forțe militare integrate, ca și cum faceți uh, referire la reguli de angajament, reguli de angajament care sunt foarte diferite, foarte heterogene, după moda franțuzească, cu un comandament foarte uh, puternic sau, după moda germană, cu un control parlamentar foarte puternic. Ambele sunt legitime, au istoria lor, au justificarea lor, au resursele lor, dar ar fi un, un salt calitativ mult prea ambițios dacă am vorbit încă de pe acum de forțe militare integrate. E o mică îndoială pe care am pe marginea textului și am să fac niște propuneri de modificare, eventual de îmbogățire a lui. În orice caz, e o bază foarte bună pentru schimbul de opinii. Da, mulțumesc foarte mult, domnul Donjon, și acum domnul Gaer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi, face, îmi fac griji în legătură cu felul în care discutăm acum acest subiect. Am hotărât să avem această măsură pregătitoare cu niște sume pregătite și acum se pune întrebarea dacă în categoria bugetară în care avem această acțiune pilot, există suficiente fonduri încât ea să fie și finanțată. Văd cu îngrijorare că și în Comisia de Resort și în Subcomisia pentru Siguranță întotdeauna vin tot felul de cereri, de inițiative cu propuneri în ceea ce privește o politică de securitate a Uniunii Europene. Și apoi când vine vorba despre finanțarea acestui, acestei politici, aici formulările sunt arbitrare. Tocmai am discutat timp de o oră ce să facem cu propunerea Comisiei Consiliului în ceea ce privește regulamentul CFM. Și cred că în această comisie suntem cu toții de acord că banii suplimentari trebuie să fie puși pentru politici pentru politici care sunt foarte îndepărtate, nu sunt disponibile acum. Colegii care nu se ocupă în fiecare zi cu finanțele UE au tot timpul aceste cereri de finanțare și cereri care merg mult prea departe. Domnule John, nu sunt sigur, sau președintele Artui, au menționat următoarele, nu știu când, probabil pentru următorul CFM, nu e clar când, 500 de milioane de euro, program de cercetare. Pe moment nu există o asemenea sumă, nu avem. Regulamentul Orizont 2020 cum arată în această perioadă, exclude orice fel de finanțare pentru echipare în domeniul securității. Trebuie să așteptăm următorul CFM și atunci din nou vom avea aceeași întrebare politică. Din banii pe care îi avem dorim să investim în politica de cercetare, nu vorbim de sume deosebit de mari, 500 de milioane de euro, după părerea mea, în cifrele anuale, ar trebui să meargă pentru armament. Dacă cu toții, cu majoritate în această instituție vom spune, da, trebuie să meargă banii pentru armament, pentru inovare, tot felul de proiecte în acest sens, dar după aceea armamentul nu e productiv, pentru că până la urmă un tank e un tank, nu reprezintă o investiție care să aducă după aceea o plus valoare, atunci eu mă întreb dacă într-adevăr trebuie să mergem atât de departe cu investițiile în acest domeniu. Mij- mijloace financiare suplimentare, da, însă lucrurile trebuie să să fie foarte clare. Și am depus un amendament, domnule președinte, pentru documentul dumneavoastră, astfel încât să-mi exprim poziția. Uh, Însă eu cred că această formulare privind fondul de apărare european care, pentru care să fie căutate mijloace financiare suplimentare acum, aceste 500 de milioane suplimentare de euro suplimentare pentru armament, cred că nu sunt bune aici. Se merge împotriva voinței mele politice. Pentru că eu zic să așteptăm, să vedem cum va arăta această politică și apoi să împărțim cele 500 de milioane de euro. Cred că trebuie să fim atenți ce fel de formulări se fac în diferitele comisii cu legătură la viitorul CFM, fiecare ce își dorește și am o poziție mai puternică decât uh, antevorbitorul meu. Trebuie să fim atenți și să stabilim foarte bine ce trebuie să se facă în continuare, care e pasul următor și cine plătește pentru toate aceste inițiative. Uh, pentru că mie, eu mă tem că dacă nu vom avea o poziție clară, decisă, atunci Consiliul, așa cum îl cunoaștem, sau poate și miniștrii de externe, miniștrii apărării, vor hotărâ până la urmă că, bineînțeles, bugetul european este cel care trebuie să financeze toate acestea. Și atunci cred că vor fi puțini în sală care vor spune, da, putem găsi aceste sume de care e nevoie. Aș dori să facem un proiect din propria inițiativă despre cum ar trebui să fie finanțată viitoarea politică de apărare în Uniunea Europeană. Cred că am putea să ne folosim energia și într-un asemenea scop. Vă mulțumesc! Domnul Sarvama, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Un scurt comentariu din partea mea. Pe de o parte, sunt de acord, în general vorbind, cu faptul că suntem cumva în ultimul ceas. Trebuie să ne trezim și să facem ceva despre securitate. Pe de altă parte, observație cu caracter politic, dacă îmi permiteți. Dacă suntem îngrijorați de relațiile noastre cu partea americană, pe mine partea transatlantică mă preocupă și dacă suntem preocupați de asta, trebuie să fim foarte atenți la ce mesaj vom transmite în lunile următoare. Situația este un pic fragilă actualmente. Știți ce s-a întâmplat în Statele Unite? Și nu dorim să transmitem un mesaj americanilor cum că suntem gata noi să ne ocupăm de propria noastră securitate, pentru că sigur nu asta facem. Deci să fim atenți la mesajul politic. Mulțumesc, domnul Donano. Mulțumesc, domnule președinte. Câțiva dintre noi în această comisie, mult înainte de alegerea lui Trump, am atras atenția asupra problemelor de apărare și asupra faptului că trebuie să facem ceva pe plan european. Juncker vorbea recent uh, și nici nu chiar așa de recent de o armată europeană. Este bine așadar că dorim să progresăm în acest domeniu. Mă bucur de asta așadar. Însă, Iasgher are dreptate. Chestiunile bugetare vor fi absolut enorme nu cu bugetul de astăzi în, din Europa ne putem clădi o politică de apărare europeană. Trebuie să vedem ce facem, resurse proprii sau resurse din partea statelor membre mutualizate. Această discuție trebuie să aibă loc. Domnule Arti, fără microfon. Da, avem o delegație din partea Parlamentului uh, birmanez și îi salut uh, pe uh, cei care se ocupă de Comisia Legislativă din Parlamentul din Birmania și care sunt oaspeții noștri aici. Bun venit! Legile și finanțele trebuie să se împace pentru a avea politici publice pentru binele comun al popoarelor noastre și al planetei noastre. Deci, Într-adevăr, bugetul apărării înseamnă că pregătim așa cum trebuie uh, apărarea noastră, dar nu cu bugetul actual vom face acest lucru. Subliniem faptul că tratul de la Lisabona ne permite să facem niște lucruri, dar astăzi nu profităm de ele. Domnul Danjean vrea să mai ia cuvântul. Domnule președinte, vreau să reamintesc un lucru și trebuie să fim uh, preciși aici. Are dreptate domnul Geier. Există incertitudini de ordin bugetar care ne marchează viitorul. Preocuparea este legitimă și este foarte bine că Parlamentul uh, să poată să dezbată și să vadă ce se poate face cu bugetul, contribuțiile statelor, buget european, etc. Însă, un avertisment s-a strecurat, s-a strecurat o terminologie un pic părtinitoare. Uh, cheltuieli, cheltuieli în materie de cercetare militară. Aici nu e vorba strict de cercetare pe armament. Când vorbim despre acest buget, în mod specific, vorbim despre sisteme de navigație pentru drone, vorbim și de cercetări de ordin medical pentru chirurgia de război, sunt o serie de propuneri care sunt în lucru, uh, mai cu seamă la Agenția Europeană de Apărare, uh, și să nu uităm asta, pentru că nu trebuie să credem că numai uh, vânzătorii de tunuri sunt vizați de acest buget, ca să nu ne înțelegem despre ce vorbim. Pe de altă parte, nu subestimez faptul că finanțarea acestor programe nu va fi ceva ușor de făcut. Mulțumesc! Ca reacție la cele spuse de domnul Danjean, vreau să-i spun că e foarte bine ca să menționăm că ne dorim să tindem spre autonomie strategică în condițiile evoluțiilor geostrategice. Cât privește rezervele sale, eu cred că se poate găsi o formulare care să liniștească aceste temeri. Cât privește ce a spus Jens Geier, E foarte clar că nu cu bugetul de astăzi vom putea să găsim mijloacele financiare la înălțimea sfidărilor. Însă, acum uh, suntem pe cale de a pregăti viitorul cadru financiar multianual. Trebuie să ne apucăm de treabă și trebuie deci să anticipăm ce nevoi vom avea pentru securitatea și apărarea noastră. Cât privește cercetarea, așa cum ați spus, știu că în alte țări, cum ar fi Statele Unite, sub pretextul cercetării militare, se fac tot felul de progrese cu uh, evidente beneficii pe partea civilă. Deci, trebuie să înțelegem aceste lucruri și ar fi păcat să nu facem și noi același lucru. Am luat notă. Mi-ați spus, domnule Sarvama, că trebuie să fim prudenți și domnului Denano vreau să-i spun ceva pe partea de finanțare, poate într-o zi o să facem ceea ce am făcut cu deșalintralizarea din Franța atunci când s-au transferat competențe regiunii Limousin. Statul ce a făcut? A transferat și resursele necesare pentru a face această descentralizare. Am putea și pe plan militar să procedăm la fel. Amendamentele 16 decembrie la ora 10 dată limită, Comisia Buget 25 ianuarie se va exprima și la plenara de pe 13 martie vom și vota acest aviz. Eu îmi au rămas bun de la voi? Oh, domnul uh, Manca. Uh, mulțumesc foarte mult Domnule președinte, în ceea ce privește finanțarea activităților de apărare comune, după cum vedem noi lucrurile, nu e nevoie de mari uh, bani suplimentari. E nevoie de mai bună coordonare între statele noastre membre și conform estimărilor pe care le avem, ar fi vorba de 35 până la 50 de miliarde. Această sumă se vehiculează, este o sumă enormă anual. Da, spune președintele pe plan uh, diplomatic, dacă am face să adunăm mai multe ambasade în aceeași clădire, într-o anumită țară, decât să facem ce am făcut la Tokyo și la Pekin, unde am multiplicat clădirile de ambasade ale țărilor europene, ar fi mult mai bine și am fi mult mai chipzuiți în folosirea banului public. Domnul a preia președinția, îi mulțumesc foarte mult și continuăm lucrările. Mă scuzați, însă trebuie să plec. vote. Okay, dear colleagues, let's move on. Next item. Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi se referă la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Ancheta de creștere economică anuală 2017. Domnul Denanu este raportor și dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Da, raportul ăsta uh, ne-a făcut să ne grăbim un pic. Uh, discuția pe principalele puncte a, de, a avut deja loc uh, până acum. Bineînțeles că e vorba de o, o tematică foarte importantă în europeană, e vorba de coordonarea economică, trebuie să facem astfel încât în europeană să își revină cu dezvoltarea și creșterea economice. În raport uh, reamintesc într-adevăr importanța unor bugete, importanța unor bugete uh, adecvate acestor ambiții și, bineînțeles, poate ar fi bine să mai lăsăm deoparte prelevările pe bugetele naționale și să avem mai mult bugete comune, în comun. Cât privește mecanismul de stabilitate, ideea nu este de a ne opune acestuia, însă vedem că și Comisia încearcă, începe să facă niște compromisuri în acest sens. Ideea este Ehm, că avem totuși subiecte importante de cooperare internațională, de apărare și așa mai departe. Și în acest context e clar că criteriile de convergență trebuie cumva ehm, flexibilizate. Este unul dintre lucrurile principale din ehm, raport. Apoi eh, TVA-ul și vămile. Uh, Știm bine că există percepții diferite pe plan național, însă trebuie să facem mai multe pentru a lupta împotriva fraudei la TVA și împotriva fraudei fiscale în general. Recent am aflat că la 172 de, de persoane au fost găsite în infracțiune fiscală uh, în uh, Elveția după LuxLeaks, e clar că este o problemă majoră pentru noi toți. Cât privește creșterea economică, da, ea este destul de atonă și nu prea creează locuri de muncă. Obiectivul nostru este tocmai acesta, să creăm locuri de muncă, să dăm mai multe perspective tinerilor mai ales, să încurajăm investițiile publice și private, insist, pe ambele categorii astfel încât uh, și IMM-urile să joace mai mult un rol în economie. Uh, politica monetară este și ea foarte importantă pentru dezvoltarea economică. Iată de ce am insistat pe acest aspect. De asemenea, pe un alt subiect am uh, pus accentul. E vorba de mobilizarea fondurilor structurale și criteriile macroeconomice pentru acestea nu trebuie să acceptăm condiționalitatea macroeconomică pentru a pune în aplicare fondurile structurale, poate să fie și alte țări care să se trezească în situația Portugaliei sau Spaniei, lucrurile trebuie să fie cât se poate declare în acest sens. Și cred că există soluții în cadrul zonei euro care trebuie examinate de noi toți. Iată ce vreau să vă spun. Aștept cu nerăbdare, bineînțeles, toate amendamentele pe care le aveți depune și cred că Bineînțeles, comisia noastră are un aviz cât se poate de pertinent de dat pe acest subiect de maximă importanță. Mulțumesc, domnule Denano. Acum putem să deschidem dezbaterea. Domnul Ali. Dragi colegi, stadiul, studiul anual uh, referitor la creșterea economică în Europa în 2017 subliniază principalele priorități economice europene și orientările pentru statele membre pe anul viitor, pe baza unei strategii în trei puncte, investiții și consolidare fiscală și creștere economică uh, și ocupare. Um, în studiu se arată că există niște progrese care s-au făcut uh, recent. Într-adevăr, între 2014 și 2015 s-au observat semne de relansare economică. Însă, totuși, creșterea economică este în continuare foarte modestă, sub potențial, și ne așteptăm să fie o creștere și mai încetinită în anii viitori din cauza unei serii de factori, de pildă creșterea prețului la energie, probleme demografice și trenduri negative în uh, comerțul internațional. Și, de asemenea, ce privește economiile emergente. Nu apar în acest studiu toate aspectele care vizează economia europeană, de aceea vreau să vă spun că uh, avem alte elemente pe care trebuie să le analizăm. În ce privește planul EFSI de investiții, rezultatele sunt pozitive. Cu toate acestea, acest plan trebuie să fie modificat, reformat. În situația sa actuală, el nu garantează investiții mai multe, nu aduce creștere economică și nu toate statele membre se bucură de rezultatele acestuia. Apoi, BCE-ul are o politică monetară neconvențională, în ciuda multor eforturi care au dus totuși la o creștere modestă a prețurilor la consum, inflația este mult mai mică decât obiectivul preconizat. Iată de ce trebuie să prelungim programul nostru de restricții calitative. Dar Politica monetară, deci, nu a reușit să stăpânească problema inflației. Asta înseamnă că politicile fiscale trebuie să intervine și să fie mai bine coordonate. Sprijin pentru Uniunea Piețelor de Capital. Avem astăzi o piață de capitaluri uh, și bancară foarte fragmentate în Europa. În Europa. E nevoie de o mai bună integrare a acestei piețe bancare și de capitaluri și ea trebuie să fie și modernizată pentru a contracara șomajul tinerilor. Apoi, trebuie să ne concentrăm pe educație, pe formare profesională pentru tinerii noștri din Europeană, pentru ca ei să fie mai competitivi pe piața europeană. Ei trebuie să aibă competențele necesare de bază, dar și uh, Uh, competențe tehnice și antreprenoriale la cel mai înalt nivel. În concluzie, pentru a avea o mai bună creștere economică și pentru a avea o mai bună ocupare, trebuie să eliminăm obstacolele din, ca, din calea firmelor. E nevoie de un sistem fiscal, taxe și impozite modern, flexibil, uh, mai simplu ca să nu dăm apă la moare evaziunii fiscale și pentru a avea suficiente resurse atât pentru statele membre cât și pentru toată Uniunea Europeană în ansamblul său. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Maletici. Mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc raportorului și vreau să-l felicit. Vreau să subliniez că uh, această uh, anchetă anuală de creștere economică este un document foarte important și o bună bază de plecare pentru semestrul european, însă sunt și lucruri care trebuie să se reflectă în programele naționale de reformă, în planurile de implementare și în recomandările specifice de țară. De aceea avem nevoie de mai multă substanță în acest uh, document. Dacă vrem ca Uniunea Europeană să fie lider internațional, nu trebuie să spunem în fiecare an că avem nevoie de mai multe investiții, de reforme structurale. E adevărat, dar e nevoie de mai mult decât atât. Avem recomandări specifice de țară, dar dacă acestea nu sunt implementate în țările respective, nu avem creștere durabilă. Deci este important să se schimbe ceva în modul în care abordăm această anchetă anuală privind creșterea economică. Trebuie să vedem ce probleme de ordin practic sunt întâmpinate de oamenii de știință, de antreprenori, de tinerii noștri. Multe dintre problemele acestea, de fapt, sunt legate de propriile noastre ineficiențe. De exemplu, Uniunea Europeană este prima în lume în ce privește economia circulară, însă noi încă n-am modificat legislația noastră pentru a permite o cooperare transsectorială și noi modele de afacere. Și din această pricină, reacțiile noastre sunt lente și atunci alții ne iau înainte. Iar uh, cei care inovează în Europa, nu neapărat în economie circulară, ci și în alte sectoare, părăsesc Europa să ducă în altă parte. Și asta nu trebuie să se mai întâmple. Cât privește statele membre, legislația este foarte diferită și există foarte multe restricții și legislație restrictivă care împiedică inovarea, care împiedică găsirea de soluții inovante și deci și creșterea economică durabilă. Ei bine, aceste provocări trebuie să apară mai clar în documentele noastre de politici, cum ar fi documentul acesta în discuție, Și aș mai adăuga ceva în legătură cu bugetul UE și legătura sa cu bugetele naționale. În această discu discuție trebuie să fim atenți la o mai mare sinergie, nu numai între diferitele politici și instrumente existente, ci mai multe legături și sinergii cu bugetele statelor membre. Ca Uniunea Europeană să fie într-adevăr o valoare adăugată, um, trebuie să avem o asemenea abordare și pe plan uh, național. Deci, o adevărată piață comună, condiții egale pentru antreprenorii noștri, asta presupune o abordare comună a problemelor noastre bugetare. Problema este, chiar se reflectă asta în uh, ancheta anuală de creștere, chiar uh, îi tragem la răspundere pe cei din statele membre în ce privește configurația bugetelor anuale și chiar există în acest document un mesaj clar pentru statele membre cât privește politicul lor bugetare. Se comunică suficient aceste lucruri? Toate întrebări pe care ni le punem și bineînțeles că ne dorim ca lucrurile să se schimbe și să se îmbunătățească în viitor. Mulțumesc! Any other requests? Vă mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci vă reamintesc faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor e la data de 9 ianuarie și vom vota în comisie la data de 25 ianuarie. Următorul punct de pe ordinea de zi are de a face cu aspecte economice și de ocupare, de același subiect, analiza anuală a creșterii pentru 2017. Însă, Raportorul, doamna Niriada, a cerut să amânăm acest punct de pe ordinea de zi, așa că vom merge mai departe și ne vom ocupa de acest punct la o altă reuniune. Și atunci haideți să trecem la sesiunea de vot de astăzi. Și la cererea doamnei Holmeier vom începe cu punctul 13 de pe ordinea de zi și anume instituirea sistemului de intrare-ieșire ES pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și stabilirea condițiilor de acces la ES în scopul aplicării legii. Suntem gata să votăm? E prima dată, așa că să aveți răbdare cu mine, s-ar putea să mai greșesc. Amendamentul 22. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 24. Cine e pentru? Împotrivă abțineri? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru? Împotrivă? Abțineri?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 Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine pentru? Pe, pe două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 34. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Apoi votăm considerentele. Amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 9. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă un vot în bloc acum de la 13, 14, 15, 16, 17 până la 18. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 19. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 20. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 21 se, este retras. Amendamentul 6 și 7 împreună. Vot în bloc. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Și vot final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. abțineri avem 19 voturi pentru 11 împotrivă, se adoptă. So the next vote is item number nine, mobilization. Următorul vot la punctul numărul 9, Fondul European de Ajustare la Globalizare, Spania. Raportor e domnul Esteban Pons, nu se află în sală, așa că trecem direct la vot. Amendamentul 1. Nu, începem cu articolele și apoi trecem la această parte. Mersi. 6. Cine pentru? Împotrivă? Nu e clar, vă rog să ridicați mâinile. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci e o modificare pe lista de vot. Votăm acum articolele și aliniatele. Le este clar tuturor, vom vota trimiterile la sfârșit. Prima dată vom vota articolele. Amendamentul 6. Cine pentru?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 apoi vom vota trimiterile, spune domnul președinte. So I learned that you have to take this out of the folder. Amendment 11. Amendamentul 11 și 12 vot în bloc. Unsprezece și 12 Vot în bloc. Ar trebui să fie clar cine pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 și 18, 17 și 19 Amendamentele 17 și 19 pe unele liste de vot aveți, pe altele nu. Amendamentul de compromis acoperă 17 și 19, folosirea derogărilor pentru pragurile de eligibilitate, mai ales în beneficiu angajaților în IMM-uri și extinderea perioadei de referință și posibilitatea de a fi angajați muncitori care și-au uh, oferi serviciile companiei, toate acestea trebuie să verificate de la caz la caz, astfel încât să nu fie folosit necorespunzător bugetul. Ajutor pentru 250 de muncitori din 29 de companii în Spania, în sectorul automobilelor. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și Vă dorește o verificare la 20? Bine, verificăm amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins cu 21 de voturi împotriva 11 pentru. Să, am cer scuze să trecem la trimiteri, votăm trimiterile. Amendamentul 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 4. Cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 5. Cine pentru, împotrivă, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum vot electronic asupra raportului. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Next is um, EU funds for gender. Trecem la fonduri europene pentru egalitatea de gen. Doamna Gardia Zabal Rubial, raportoare, doriți să luați cuvântul? Nu? Bine, atunci să trecem direct la voturi. Amendamentul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Putem să facem din nou, vă rog, cine pentru? Împotrivă? se respinge. Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 14 la 14. Nu, 15 la 14 se adoptă, pentru că domnul Gaier nu are cartela de vot. Amendamentul 19 pe două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Amendamentul 20, 20 devine caduc, 21 caduc și avem Compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. A doua parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37, pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica. Amendamentul 37, verificare electronică. S-a închis și se adoptă cu 14 la 13, 15 la 13. Amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la amendamentul 3. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 4. Cine pentru? Nu, e caduc. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și apoi amendamentul 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și vot electronic pe întregul document. Se adoptă 22 de voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Next is implementation report on... Următorul vot se referă la implementarea raportului. Raportul de implementare. Doamna Moody este uh, raportor pentru programul Europa Creativă. Bun, începem cu amendamentul 2. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Întrerupere din sală. Dacă vreți să verificăm, îl putem verifica. S-a deschis votul la amendamentul numărul 2. S-a deschis votul. Oh. Please, I I'm sorry, we have to reopen the vote. O să trebuiască să redeschidem votul. Vă rog, votați încă o dată amendamentul numărul 2. Și s-a închis și se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 3. Pentru împotriva, abțineri, vom verifica amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treisprezece pentru, doisprezece împotriva, patru abțineri se adoptă. Deci am votat amendamentul 3, trecem la amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Puteți să ridicați din nou mâinile cei care sunt pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă amendamentul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă amendamentul 9 pentru. Împotriva abțineri se respinge amendamentul 11. 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 este caduc pentru că s-a adoptat 11. Acum amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum vot electronic pe întregul aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 25 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere. Next is implementation report on... Și următorul este ra raportul domnului Cristoforu, Europa pentru cetățeni. Am să încerc cu amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vom verifica. Amendamentul numărul 5. Five. It has been rejected. Și se respinge. 15 voturi împotrivă, 12 pentru abținere. Amendamentul 7. Amendment number those Amendamentul 2, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? The vote is open. S-a deschis votul la amendamentul 2. It's been adopted 15 to 12 with one abstention. Se adoptă Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, Nu e caduc. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adaptă. Vom verifica. Amendamentul 16. Someone asked for a check, so I will check. Deci cineva a cerut o verificare, deci vom verifica. Da, e un rezultat strâns. 15 pentru, 12 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19 și 20 sunt identice pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24, 25, 26 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 1 de către raportor pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 27. Vreți să-l verificăm electronic. Vă rog. So it was rejected 15 to 11. Thank you for that. Amendment. Și acum, amendamentul 28. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 29. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30 și 31 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 33 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 32 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, e caduc. 36 e caduc. 37, 37 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și apoi vot electronic pentru întregul aviz astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 21 de voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului. All Tuturor raportorilor. So item number 14, Commission Transfer. Punctul 14, transferuri. Comisia, domnul Fernandez are cuvântul. Dacă puteți să faceți puțină liniște, liniște domnule Fernandes, aveți cuvântul. Transferuri. Mulțumesc, domnule președinte. Transferul 31, cerere de viramente de 856 de 1800 de euro, fondul de ajustare la globalizare pe care numai ce le-am votat și adoptat. E vorba de o, un credit de angajament care corespunde contribuției financiare respective. Cer să aprobăm acest uh, transfer. So you want to do, you want to do this separately? Deci le facem pe rând? Separat. Bun. Votăm. Vot electronic. one more vote. Okay, the vote is closed. It's approved. Se adoptă. Următorul, la 36. Da, o cerere de transfer de 7,5 milioane credit de plată numai de la instrumentul de menținere a păcii către instrumentul de menținere a securității nucleare. Nu sunt probleme aici și vă recomand să adoptăm acest transfer. Am deschis votul. The vote is closed and it's approved 17 to 2, one abstention. E adoptat. 17 la 2 la o abținere. Ultimul, da, 37, 38, 39 le putem vota în bloc, o consolidare totală de 85 de milioane credit de angajament, ajutor umanitar pentru Iordania, refugiații sirieni 20 de milioane, lacul Ciad în urma secetei și în urma deplasărilor forțate 40 de milioane și Irak, mișcările de populație din pricina Uh, intervențiilor militare împotriva uh, ISIS la Mosul, 20 de milioane. Vă propun să le adoptăm pe toate în bloc și de asemenea aș dori să transmit mult succes uh, șefului unității titlului 4, nu știu să-i pronunț bine numele, ne va părăsi va ieși la pensie, o pensie bine meritată, pleacă la pensie la sfârșitul acestei luni și îi mulțumim pentru tot ce a făcut până acum. Bun, la vot e uver. Votul s-a deschis. Le trois. Vot e clos. Aprov. Votul s-a închis și se adoptă. Acum, Alte secțiuni? Domnul Depre, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Primul transfer vizează Parlamentul European, C8 2016, colectarea de credite neutilizate, 57, uh, 53 de milioane, aproximativ. Uh, o sumă asemănătoare am avut și în 2015 de uh, tot așa 50 și ceva de milioane, ca și în anul de dinainte. E vorba de o, sum, o serie de sume, n-au fost cheltuite și le colectăm și le îndreptăm către consolidarea clădirii Conrad Adenauer. Nu sunt obiecțiuni, propun să adoptăm. Haideți să facem asta cu vot electronic. <coughs> Mr. Manca? Domnule Manca, Mulțumesc. Da, bineînțeles că votăm pentru acest transfer. Nici nu avem altă soluție, însă când am uh, redactat bugetul respectiv, am spus că nu să acceptăm un uh, astfel de transfer care depășește 70 de milioane. Acum ne spuneți că avem un transfer de 54, dar în trecut am adoptat unul de 150 și încă unul de 5 și încă unul de 60 de milioane. Ce facem? Am tot aprobat astfel de transferuri la birou. Știu că se pot face acest lucruri, dar de fapt cumva păcătuim prin lipsa de transparență. Mie nu mi se pare că astfel se poate aborda bugetul. Nu e transparent de ce nu avem astfel de prevederi în viitor, să anticipăm cumva lucrurile și banii să fie plătiți uh, la timp, fără să mai se plătească apoi dobânzi din cauza întârzierilor și să facem și economii. Până acum, Parlamentul European nu cred că este prea grozav la capitolul uh, bugetare. Dorește cineva să mai ia cuvântul înainte de vot? Nu, atunci haideți să votăm. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se aprobă. 18 la 2 la o abținere. Domnule Dupre, următorul transfer. Da, al doilea transfer. Curtea de Justiție INF 8 pe 2016. Suma este de 2,5 milioane de la postul remunerății și demnități către uh, alocații și cumpărări sau achiziții. Uh, justificarea este că celălaltă sumă nu, nu se va uh, cheltui până la sfârșitul anului dar dacă îi transferăm în cealaltă parte la achiziții, acești bani vor fi folosiți pentru a achiziționa niște clădiri pentru Curtea de Justiție de la Luxemburg. Nu știu dacă sunt obiecțiuni, văd că nu trebuie să și votăm pentru că suntem la limita transferurilor aici, nici nu e nevoie să votăm. Dacă nu sunt obiecțiuni, atunci este bine. Se adoptă, se aprobă următorul. Curtea de conturi cu cota VAD 13 320.000 de euro pentru a finanța un nou proiect, model de documente nou pentru Curtea de Conturi. Nu cred că sunt uh, probleme aici. Nu cred că trebuie să obiectăm și de altfel nici nu e necesar să votăm. Domnul președinte, însă tot trebuie să întreb colegii dacă există vreo obiecție și se pare că nu, deci se aprobă. Bun. Serviciul European de Acțiune Externă. Transfer global de 1,3 milioane de euro, care bani vin de la salarii și alte remunerații să meargă pe linia de finanțare pentru îmbunătățirea sistemului de criptare a comunicațiilor, deci o consolidare a securității transmisiei de informații în cadrul SAE. Eu nu am obiecțiuni. Și dacă nu sunt obiecțiuni, nici măcar nu trebuie să mai votăm. Deci se aprobă. Următorul transfer. Comitetul Regiunilor, o modificare a planului de înființare a posturilor să se transforme patru posturi permanente a de 6 în patru porturi, eh, posturi temporare a de 6 conform eh, reglementărilor lor eu vă spun că nu e nevoie să votăm și vă propun să adoptăm acest transfer. Nu cred că cineva se poate opune sau vrea să se opună și se adoptă. Și ultimul vot pe care trebuia să ne uh, pronunțăm se referă la politica clădirilor sau construcțiilor, dar nu va fi cazul și am încheiat cu votarea așadar. vom avea o discuție împreună cu Comisia Cont pe regulament, regulamentul financiar, discuție care va începe la prânz, adică la 12. Facem o mică pauză până la ora 12.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

Mm-hmm.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 să fie în tratament.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

Mm.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

Welcome to the joint meeting of the Budgets Committee and the Budgetary Control Committee we are dealing today. Bun venit la ședința comună Buget Cont. Ne ocupăm astăzi de un subiect foarte important, regulamentele financiare și <clears throat> avem uh, un schimb de vederi exact pe acest subiect. Dau cuvântul imediat doamnei Co președinte și președinta Comisiei Control Bugetar, doamna Gresle. Mulțumesc, mă bucur că avem această comisie comună. Sper să avem cât mai des evenimente de acest gen pentru că, conform regulii 55 din regulamentul de procedură, cooperarea înseamnă că putem să cooperăm pe toate punctele pentru a avea o poziție clară. Vom face un singur aviz, eu fac avizul din partea cont și colegul domnul Ashworth e coraportor din partea Comisiei de Control Bugetar. În acest moment ne aflăm în următorul punct. Conferința președinților de comisii s-a întâlnit la 22 noiembrie și a acceptat propunerea celor două comisii în ceea ce privește împărțirea competențelor între cele două comisii. Avem și un uh, Memorandum of Understanding în acest sens. Apoi a mai existat o mică schimbare cu ITRE și TRAN, o schimbare în ceea ce privește împărțirea competențelor. Ei au cerut acest fapt, dar totul are de-a face doar cu părțile legate de omnibus pe care trebuie să le prelucreze cele două comisii cele două comisii. Așa că acest memorandum a ajuns acum în secretariat și va ajunge la toate părțile interesate cât de repede. În legătură cu acest document, propunerea Omnibus are două puncte principale. Prima parte pe care folosim regula 55, unde colaborăm împreună cu Comisia de Control Bugetar și avem, avem modificări pe care pe sectoriale pe care trebuie să le facem. Prima parte, regii, ITRE, TRAN și EMPLE sunt comi- comisiile asociate conform regulii 55 și fie, fiecare are uh, competențe sub omnibus partea a doua. Față de procedura obișnuită, conform articolului 55, acum există drepturi speciale, avem articolul 55+++. plus plus plus Pentru părțile pe care au competențe, aceste comisii au competențe exclusive. Adică așteptăm avizele, rapoartele din partea acestor comisii și trebuie să le acceptăm fără vot. Se așteaptă un trialog cândva pentru a doua parte a competențelor, vor face în mod autonom și paralel astfel de reuniuni de dialog tripartit despre partea întâi. Coerența poziției par- Parlamentului. Avem două măsuri aici. Ne vom întâlni într-un mod regulat, astfel încât să avem un forum de coerență. Ne vom întâlni președinții de la buget, control bugetar și cu raportorii din toate comisiile care sunt implicate, pentru că această chestiune a coerenței e una foarte importantă. Președintele de la buget și la, de la control bugetar și raportorii, cei doi raportori, sunt parte ai echipei de negociere și invers. Încercăm ca totul să fie cât de strâns legat. Apoi se va face un aviz conform regulamentului conform regulii 35, avize care apoi urmează să fie votate în fiecare dintre comisii. Câte un aviz pentru părțile corespunzătoare din omnibus în funcție de competențele pe care le are comisia care îl redactează. Până acum avem un calendar pe care noi doi l-am convenit. Prima reuniune a formului de coerență va avea loc luna viitoare. Cine dorește să participe e așteptat. Mai avem niște date de orientare. Avem un atelier la cont, un workshop în care am invitat și Comisia pentru Bugete în februarie. Proiectul de raport în 9 martie va fi prezentat și la sfârșitul uh, lunii martie, apoi vom vota, vom dezbate acest proiect de raport în comisie și apoi vom avea din nou o reuniune comună. La început de mai vom avea un vot comun. Uh, Apoi intrăm la negocieri pe care dorim să le terminăm până înainte de pauza de vară. La începutul lui septembrie, dacă totul merge bine, atunci Textul de compromis poate să fie adoptat în cele două comisii buget control bugetar, apoi să ajungă în sesiunea plenară și apoi să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018. În ianuarie 2018, Comisia va face o propunere pentru următoarea revizuire a cadrului bugetar. După reformă, încă o reformă, știm că acest calendar este unul foarte strâns, însă e singura posibilitate pe care o avem astfel încât și în această perioadă să reușim să obținem ceva și de aceea rog comisiile implicate să înceapă cât de repede să își redacteze avizele. Da, întreaga procedură e adevărată încercare pentru o parte din aceste comisii. Există peste 2000 de amendamente care au fost depuse. Nu e de foarte bună, dar asta e. Cât timp comisiile reușesc să se încadreze în timp, totul va fi bine, însă dacă nu vom nu va fi așa, atunci ne va fi foarte greu să ne implicăm pe aceste părți. Însă dacă dorim să avem influență și asupra acestei perioade bugetare, trebuie neapărat să ne încadrăm bine în limitele de timp. Vom încerca să ne obișnuim cu această nouă metodă. propunerile de simplificare ale Parlamentului nu ar trebui să eșueze. Am început eu și coraportorul să muncim și acum i-aș da cuvântul colegului meu ca să ne spună și el câte ceva. Richard, te rog. Uh, Chairman, <coughs> thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că sunt uh, coraportor pentru acest dosar. Câteva comentarii și, de fapt, sunt de acord cu ce s-a spus aici de către doamna Greslă. Foarte multe comisii vor avea un cuvânt de spus aici. Înseamnă că e vorba de ceva foarte complex ce ne așteaptă. Și deci trebuie să vedem cum vom munci și coopera într-un mod cât se poate de inteligent și coerent. Însă problema mare este cea a timpului. Programul nostru este ambițios. Ne-am hotărât să avem un raport, uh, un proiect de raport până la vacanța de vară, ceea ce este ceva ambițios. Poate fi realizat, dar asta înseamnă că uh, se bazează mult pe bună credință, bună voință și pe bună cooperare dintre noi și Într-adevăr, coerența este foarte importantă. Noi între noi vom lucra bine, dar aș lăsa acest apel și către celelalte comisii vizate, pentru că, da, este un program ambițios și atunci va trebui ca toată lumea să pună umărul. Ultima observație. observație. Am observat o temă care tot revine în acest raport și în altele. Simplificarea. Știu că simplificarea este o politică emblematică pentru Comisia Juncker. Mă bucur de asta și trebuie să ne străduim să facem asta cât mai mult posibil. Pericolul este că ne împiedicăm de mici amănunte și pierdem din vedere ansamblul și obiectivele majore. De aceea, aș dori ca toți cei care contribuie să nu uite acest lucru și Apreciez comentarii de la toată lumea, de la colegi, de cum să facem asta cât mai bine posibil. Mulțumesc și aștept uh, cu nerăbdare să lucrăm împreună cu Inge și cu ceilalți pe acest raport. Ähm, da, mulțumim. Nu e atât de ușor să ajungem la simplificare într-un text atât de complex. Am văzut citind primele, primele articole, articole că din punct de vedere al redactării Deja nu putem spune, da, totul poate fi mult mai ușor simplificat. Însă trebuie să discutăm cu comisia, să vedem unde sunt dispuși să mai uh, lucreze asupra textului la redactare. Am, am avut o primă reuniune cu comisia, unde am făcut deja niște observații preliminare și apoi am avut și un document neoficial. Cred că, da, unele lucruri ar putea fi formulate mai bine și cred că uh, ar fi foarte bine ca funcționarii de acolo să citească de mai multe ori versiunile în diferitele limbi. Ar fi deja o simplificare și să nu avem de-a face tot timpul cu un text atât de complex. Domnule președinte, cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamnă președinte, doamna co-raportor, dau cuvântul pentru discuții. Domnul Manca. Mulțumesc! Aș încerca să spun câte ceva despre procedură, dar și uh, pe fond. Dacă dorim să facem economii, dar să și avem o mai bună cooperare interinstituțională, de care tot vorbim de ani de zile, pentru asta trebuie să fie implicate toate instituțiile. Staful lor trebuie să fie motivat. Dacă nu, nu se vor face economii. Dacă avem capacități în plus, uh, trebuie ca ele să fie destinate altor instituții care au nevoie de ele și acestea să plătească. Însă trebuie să existe niște stimulente pentru ca aceste lucruri să se petreacă. În ceea ce privește calendarul, probabil că regii și agri vor avea nevoie de mai mult timp. Nu cred că își vor putea formula pozițiile înainte de sfârșitul ianuarie, deci să nu le dăm o lună în plus ca să poată să facă asta. O altă observație. Reguli bugetare simplificate. Acestea cu siguranță vor însemna o reducere a costurilor și o accelerare a procedurilor și o scădere a ratei erorii. Însă, trebuie să înțelegem mai bine de ce implementarea actuală este așa de lentă. Asta înseamnă foarte multe pierderi uh, în ce privește creșterea economică, locurile de muncă, care sunt motivele. Și dacă încercăm, dacă înțelegem aceste lucruri, poate am putea să ne adaptăm instrumentele în consecință. Uh, simplificarea este și ea posibilă prin reducerea numărului de inspecții și controle suplimentare. Nu cred că avem nevoie de atâtea și atâtea uh, inspecții și controle, pentru că și aici înseamnă resurse risipite. Și apoi trebuie să vedem ce ne spun și studiile care ne arată că controlele ex post nu funcționează. Și rata erorii pe care ele pot să o detecteze, aceste controle suplimentare, este atât de mică încât nu eh, contrabalansează venit, eh, pierderile invocate. Apoi, fondurile structurale și fondul de investiții. Combinarea acestora și fondul uh, strategic de investiții. Știi bine că acesta, strategice, acesta este un fond suplimentar. El a fost înființat pentru a da bani și fonduri când nu mai sunt uh, posibile alte căi. El permite cumva Uniunea Europeană să aibă niște bani puși deoparte. Nu înțeleg prea bine abordarea comisiei care sugerează o combinare a acestor două fonduri, dar nu cred că e bine așa ceva. În cadrul nostru financiar de șapte ani am avut încercări de a revizui acest cadru și toate acestea pentru ca, de pildă, surplusuri registrate să fie urmate de uh, penalități. Ar trebui ca supusurile să poată să fie pur și simplu reinvestite fără alte probleme. Apoi, există multe probleme care trebuie remediate și cât privește procedurile vom uh, mai discuta despre asta în detaliu. Dar dacă mă refer din nou la calendar, nu știu dacă n-ar trebui să dăm mai mult timp celor de la Regi și Agri ca să ne aducă un aviz uh, de calitate. Domnul Gaier? Ähm, Vă mulțumesc. Nu am atât de multă experiență ca tine, Inge, pe acest domeniu. Însă atunci când am mai discutat subiectul, am fost uh, raportor din umbră, domnul Mulder venea din partea liberalilor, și ne-a ajutat să negociem cu instituțiile lucrurile care ne interesează. Nu am analizat cu atenție acest dosar, însă mi-aș dori o perspectivă politică din partea ta și anume vechile probleme sau vechile dorințe ale Parlamentului, cum sunt acestea incorporate în propunerea Comisiei. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă știi deja cât de dispus ar fi Consiliul de această dată, în această rundă de negocieri? Îmi amintesc de discuția pe care am avut-o legată de instrumentele financiare. Acum avem experiență în acest sens și atunci nu stă totul atât de bine cum ni s-a vândut Carsta în anul 2013, nu? și în ceea ce privește controlul financiar. Aceasta ar fi o întrebare. Dacă într-adevăr se regăsesc toate aceste elemente în propunerea făcută de comisie, după părerea ta, și dacă există disponibilitate de consiliere cu Consiliu. Un al doilea lucru are de a face cu sateliții bugetari. Mijlo- mijloacele europene, mijloacele financiare europene obligă pe de o parte, apoi există și acel control parlamentar în ceea ce privește utilizarea mijloacelor financiare, dar care se află acum cu un pas în spate. Apoi un al trei punct e acel budget for results, uh, energia se îndreaptă și într-acolo. E vorba de rezultate, de creșterea performanței și vreau să văd cât, m-ar interesa să știu cât se regăsește din această propunere în ceea ce ne propune acum Comisia. Și apoi, responsabilitatea statelor membre. Am fost foarte energici pe subiect, dar nu prea am înregistrat succes. Și așa că mă întreb dacă a revenit și acest subiect pe ordinea de zi. Mi-aș dori însă, nu știu dacă merită. Da, mai multe întrebări pentru doamna raportor, ați dori să ne răspundeți pentru că nu văd pe altcineva, însă domnul Daran prima dată. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut fascinat despre faptul că vom ataca acest această, acest munte, acest hățiș de reguli în așa fel încât să le simplificăm. Dar e clar că e vorba de un proces complicat pentru că sunt implicate multe comisii parlamentare și să nu uităm că, de asemenea, în momentul în care regulile sunt realizate, sunt concepute, tocmai pentru a permite tuturor participanților drepturi egale, asta ne va permite să lucrăm mai bine, în loc să tot modificăm pe aici, pe acolo, să cărpim anumite aliniate. Deci salut eforturile doamnei raportor de a simplifica lucrurile. Și pentru a ne asigura că regulile sunt echitabile. Eu am să încerc să particip cât mai mult cu putință, pentru că oamenii de la buget și, de la, și cei de la buget, control bugetar, de multe ori sunt cam aceiași. Și s-ar putea să fie un proces, până la urmă, foarte eficient. Dacă pui virgula acolo unde trebuie, mi-aduc aminte de o anecdotă despre un general care uh, trebuia să fie executat și în uh, ordinul de execuție uh, um, acea virgulă a fost prospusă și rezultatul era exact pe dos. De aceea e important să punem virgula acolo unde trebuie. Președintele, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui punct destul de important. Ceea ce cred eu că este realizabil prin această revizuire a regulamentului financiar și anume, verificările și controalele. Acesta este un mesaj care este foarte clar din partea tuturor fermierilor din Europa și vreau să subliniez acest lucru. Menționez în mod specific faptul că va trebui să venim cu rezultate, ceva concret în această revizuire, fără de care nu vreau să spun că o să dăm greș, ci e ceva care trebuie să fie realizat, pentru că semnalul e atât de puternic din partea fermierilor. Atât vreau să adaug. Acum, poate doamna Gresle dorește să preia întrebări și apoi să vedem. Mulțumesc, stimați colegi. Vreau să ne gândim întâi la faptul că cu această reformă și cu acest omnibus rezolvăm doar câteva probleme, să nu ne facem speranțe prea mari, pentru că nu va avea loc o revizuire completă a legislației europene. Nu, aici va fi o simplificare, însă întrebarea e pentru cine. Pentru că am văzut că ne dorim să eliminăm anumite contradicții în propriile noastre reguli. Și aici vrem să înlăturăm astfel de lucruri. Dacă vom reuși, avem acum acest format pe care puțin constrâns l-am și ales. Nu știu ce se va întâmpla. Sunt lucruri de care nu ne putem atinge. Eu Aș spune să nu aruncăm totul peste bord încă de pe acum. Cu omnibusul am văzut un fel de roadshow din partea comisiei și atunci să avem noi niște așteptări foarte mari, E bine, eu nu le văd pe acestea acoperite în textul de acum. I-aș spune domnului Manca că, da, comisiile într-adevăr trebuie să termine până la sfârșitul lunii martie și până atunci e timp să fie totul prelucrat nu este așa de mult ca ceea ce avem noi de făcut, pentru că noi suntem cei care avem mult de citit, mult de făcut, mult de prelucrat și noi avem cel mai puțin timp. Pentru celelalte comisii, părțile pe care au competențe sunt mai mici. Și trebuie să încercăm cu toții să ne încadrăm în timp. Da, ușor nu e. Apoi, Jens îmi punea, a pus anumite întrebări Mă întorc la domnul Manca acum. Mai puține controle. Da, sunt mai puține controle, dar ne dorim ca acestea să fie mai eficiente. Curtea de conturi spune mereu, controlele nu sunt suficient de eficiente și să mai punem mai multe controle, dar care să nu fie eficiente, nu ajută cu nimic. De aceea am spus că important e acest accountability chain care trebuie să fie altfel modificat, astfel modificat încât controlele să fie mai eficiente. Și apoi să vedem cum stă și partea de punere în aplicare. Însă eu sper că cu experiența pe care am acumulat-o între timp vom ajunge la rezultatul scontat. Ce e important pentru Parlament? Poate vă aminteați de acele de Provisional 12. Noi introdusesem 3, Comisia a luptat împotrivă. Și apoi am mai adăugat încă 12 față de cele 3 dispoziții ale noastre. De ce? 12 provizorii. La instrumentele financiare vedem că se face ceva pe partea de raportare. Însă și acestea până acum erau într-o situație foarte proastă. Nu avem experiență până acum cu noul regulament și noile instrumente financiare. Cum nu știm cum funcționează aceste reguli și acum le modificăm, însă vom vedea în ce fel de direcție se va merge și cu ce consecințe. După părerea mea, s-au făcut anumite uh, uh, propunere astfel încât banii să meargă mai ușor mai departe, însă pentru comisie și organizațiile internaționale, nu comisie state membre. Și apoi și obligațiile de control au fost reduse. Auditurile făcute de organizațiile internaționale trebuie să fie peste tot acceptate. Cu acestea putem să fi de acord. Uh, însă nu și când avem motive întemeiate prin care cerem să vedem exact ce se întâmplă, mai ales când se ajunge la un scandal. Însă mi se pare că totul poate fi abordat. Apoi, responsabilitatea statelor membre, am făcut ceva la, în omnibus și în acest sens și va trebui să se meargă mai departe. Pentru EFSI există un regulament propriu. Cât despre sateliți, dacă trebuie să ne ocupăm din nou de aceștia și anume de toate chestiunile extrabugetare, și aici Comisia a răspuns la o parte din cererile noastre, însă nu la toate. Și aici cred că e nevoie de prelucrare. S-ar putea să ne mai confruntăm încă o dată cu Consiliul pe subiect și sper că vom avea destul timp. Și domnul Roll este raportat din umbră și probabil va putea. Domnule Ashworth, aveți cuvântul. <clears throat> Vreau să mulțumesc colegilor pentru comentarii, care mi se pare extrem de utile și cred că am să mă refer mai întâi la un comentariu al doamnei Gresle de adineori. Poate s-ar putea să avem o problemă cu felul în care vom gestiona așteptările tuturor nu trebuie să reinventăm totul, ci trebuie, nu despre asta e vorba. Dar ceea ce cred eu că putem face și direcția în care trebuie să mergem este să reintroducem claritate în regulament. Claritate pentru managementul regat de buget. Asta evident. Dar mai ales să, să creăm o metodă mai prietenoasă cu consumatorul, între ghilimele. Apoi, în ceea ce privește simplificarea, aici sunt absolut de acord cu domnul președinte. Am primit și eu exact aceleași mesaje din partea fermierilor. În fiecare weekend uh, primesc, nu eu direct, ci prin intermediul familiei mele. E bine, pot să vă spun că sunt absolut de acord că trebuie să încercăm să obținem un acces mai simplu, să înlăturăm barierele, să avem echitate, să avem proporționalitate. Asta da, preiau. Dar, atenție și precauție. Trebuie să găsim acel echilibru necesar între ceea ce este ușor accesibil și ceea ce este și conform. Nu putem să înlăturăm toate obstacolele și să reducem nivelul de conformitate. Și pentru că altfel uh, s-ar putea să avem probleme în ceea ce privește raportul final, anual, de audit. Și n-ar fi nici asta acceptabil în opinia publică. Deci trebuie să găsim acel echilibru aici și sunt uh, absolut de acord cu cele spuse de domnul președinte. Și domnul Gaier a făcut o trimitere la performanța bugetului. Acum, dacă e, bun sau, e bună sau nu per această performanță, uh, e ceva subiectiv. Însă trebuie să discutăm, să vedem ce era până în prezent performanța, ce s-a realizat și uh, toate aceste discuții trebuie să se facă pe substanță. Și un ultim punct, spunea domnul Manca, referitor la calendar. Uh, timpul întotdeauna va fi dușmanul nostru și ne va presa și da, sunt un pic de acord că ar fi bine să avem un pic de timp în plus. Dar, uh, că ne place sau nu, trebuie să înaintăm și avem niște ținte foarte ambițioase. Și să vedem împreună cu raportorii, să vedem cum ne putem descurca. În orice caz, e un apel pe care îl lansez tuturor comisiilor pentru a conlucra cât mai bine pe acest subiect, în așa fel încât să avansăm. Thank you. Um, any further? Mulțumesc. Mai dorește cineva? Nu? Comisia. Thank you very much, Chair. I just wanted to welcome and... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să salut uh, munca depusă de către Parlament și despre efic- uh, mm, eficacitatea organizării. Asta trebuie să facem, să definim împreună care va fi cal calendarul în așa fel încât să ajungem la un acord până la începutul verii. Vreau să vă mulțumesc pentru toate eforturile depuse și foarte pe scurt m-aș referi la câteva din punctele ce au fost evocate. Noi împărtășim faptul că trebuie să avem controle eficiente, ex post, și uh, să vedem, să examinăm controlele pe care le-am avut și să vedem raportul cost-eficacitate. -eficient, și, în același timp, evident, uh, uh, entitățile care se ocupă de audit trebuie să continue să facă acest lucru. Apoi, trebuie să le garantăm acest drept. Un alt aspect la care vreau să mă refer și care a fost subliniat la Consiliu, e clar că e o propunere importantă pentru simplificare, dar aici avem două obiective principale. Uh, unul fiind flexibilitatea. Flexibilitatea rămâne în continuare un subiect uh, important pentru comisie și Uh, trebuie să vedem cum reutilizăm diferitele angajamente, spre exemplu pentru tineret. Și am înțeles că discuțiile nu vor fi simple. Apoi, uh, cum a spus și dumneavoastră, cheltuielile satelit, toate acestea care au fost create recent și care poate ne îngrijorează. Încercăm să găsim o ordine în toate aceste instrumente financiare, în toate instrumentele de asistență financiară și garanții și toate aceste lucruri trebuie să fie înaintate ca și propunere clară. Apoi, ne-am referit la uh, răspundere și gestiune. Uh, în momentul actual, nu suntem în măsură să propunem un sistem de gestionare partajat, pentru că ne aflăm la jumătate de mandat, dar asta îl putem păstra pentru următorul cadru financiar multianual odată ce vom fi reanalizat, aprofundat toate aceste metode, da, am făcut anumite îmbunătățiri notabile, uh, mai ales pentru a rezolva eventuale probleme de conflicte de interes. Noi ce ne dorim este să îmbunătățim regulile, să le simplificăm, dar să nu pierdem niciun fel de informație importantă. Atât doream să vă spun și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc, spune domnul președinte. Interpreții ne părăsesc, așa că aș sugera raportorului să uh, intervină și să finalizeze cât mai repede cu putință. Given that we've got all the interpreters here, I'd be interested to hear what, what, what the words are for happy Christmas to everybody. <laughs> Nu, doar atât vreau să spun, să le urez tuturor Crăciun fericit și profit de ocazie că interpreții mai sunt alături de noi. Următoarea ședință va avea probabil loc uh, la Strasbourg luni 12 decembrie, însă asta va depinde și de rezultatul obținut de președinte și de coraportor, domnul uh, doamna Toma și discuțiile de la Consiliu. Și vă rugăm să, ni se, să veniți alături de noi la un pahar oferit de Comisia pentru Control Bugetar și doamna Georgeva. Uh, this will be held just outside the, the room. Thank you so